Dinte. Buongiorno. Bună ziua. Buongiorno. Prendiamo Bună ziua, vă rog să vă ocupați locurile. Vă mulțumesc. Vorrei ricordarvi Aș dori să vă aduc aminte că sala SPAC 3C50 este conectată cu hemiciclul pentru a permite deputaților care nu pot lua loc în sala de plen să participe la lucrări și pentru a garanta distanțarea socială. Deputații care sunt pe lista oratorilor sunt rugați să ia loc aici, în hemiciclu și pe locul care le-a fost atribuit vor găsi un cartonaș cu numele lor. Deputații care nu sunt pe listă vor fi însă invitați de ușieri să ocupe alte locuri disponibile. Vă informez că registrul prezenței este comun celor două țări și vă amintesc că utilizarea măștilor care, ocupă gur, um, care acoperă gura și nasul este obligatorie, dar cei care doresc să intervină în dezbatere fără mască pot să o facă pe durata discursului declar deschisă sesiunea întreruptă pe 15 mai 2020 pentru sesiunea extraordinară de astăzi. Procesul verbal al ședințelor de pe 13, 14 și 15 mai 2020 uh, sunt adoptate. Um, textele v-au fost distribuite, nu sunt observații și deci procesul verbal este considerat adoptat. Câteva anunțuri. Grupul ECR mi-a comunicat o decizie de modificare în ceea ce privește numirea într-o delegație. Această decizie va fi inclusă în procesul verbal al ședinței de azi și va intra în vigoare la data acestui anunț. Aș dori să vă informez că, conform articolului 79 din regulamentul de procedură, am semnat împreună cu președintele Consiliului șapte acte legislative adoptate în cadrul procedurii legislative ordinare. Titlele, titlurile sunt publicate în procesul verbal al acestei ședințe. Trecem acum la ordinea de zi. Proiectul definitiv al ordinii de zi adoptat de conferința președinților pe 19 mai, conform articolului 157, a fost distribuit. Vă comunic că nu am primit solicitări de modificare a proiectului de ordine de zi. Deci, considerăm ordinea de zi ca fiind adoptată. Avem pe ordinea de zi dezbaterea privind declarațiile Consiliului și Comisiei în legătură cu Planul European de Relansare Economică a Uniunii Europene. Amintesc eurodeputaților că la acest punct nu, s-a prevăzut, nu s-au prevăzut intervenții conform procedurii chiar știai și nu se vor accepta solicitări cu cartonașul albastru. O salut pe doamna președinta Comisiei Europene, Europene, von der Leyen, care este prezentă um, alături de noi împreună cu colegiul de comisar. Le mulțumim pentru prezență. Dau cuvântul mai întâi ministrei Biniaț în numele Consiliului. Vă rog, aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să spun câteva cuvinte în legătură cu pachetul de relansare economică propus astăzi de Comisie. Este o propunere nouă și delegațiile um, studiază textul acum, de aceea nu voi aborda conținutul propunerilor, vom avea alte ocazii pentru a o face. Aș dori să amintesc faptul, um, așteptările delegațiilor și cum are de gând să procedeze președinția. Mai întâi, care sunt așteptările? La sfârșitul lunii aprilie, liderii au căzut de acord ca împreună să creeze un fond de relansare economică necesar și urgent. Așteptarea lor este ca acest fond să fie suficient de important și să vizeze sectoarele și părțile Uniunii Europene cele mai afectate pentru a face față acestei crize fără precedent. De aceea s-a acordat Comisiei sarcina să analizeze nevoile urgente și să facă urgent propuneri pe măsura provocărilor. Comisia urma să clarifice legătura cu CFM-ul, care, conform liderilor, va trebui să fie adaptat pentru a face față crizei și consecințelor sale. Ca reacție, Comisia a pregătit un pachet complet cu propuneri orizontale propuse astăzi. Și um, delegațiile, statele membre, vor evalua pachetul din această perspectivă. Acum, cum are de gând președinția să organizeze activitatea Consiliului? Cuvântul cheie este urgența. Luna trecută, liderii au subliniat faptul că sunt, s-au angajat să ajungă la un acord cât se poate de repede. Știm cu toții că nu avem mult timp la dispoziție și trebuie să avansăm cât se poate de repede. Economiile noastre și cetățenii așteaptă asta de la noi. De aceea este responsabilitatea președinției să avanseze pe baza propunerii Comisiei fără întârziere. Ministrii afacerilor europene au avut o discuție în legătură cu recuperarea economică și socială a Uniunii Europene, cu un CFM adaptat și cu un instrument de recuperare economică la o conferință ieri. Și am pus subiectul pe ordine de zi a Coreperului pentru o primă discuție imediat după ce uh, pachetul va fi prezentat. Astăzi va avea loc această reuniune. Va fi nevoie de um, o analiză tehnică a propunerilor înainte de o discuție a liderilor. Și vom mobiliza Consiliul la toate nivelurile pentru a face acest lucru uh, și fizic și cu, timpul, și cu ajutorul tehnologiei. Vom fi atenți la punctul de vedere al Parlamentului și am uh, evaluat cu atenție rezoluția Parlamentului privind uh, noul CFM, resursele proprii și planul de recuperare economică. Și vom continua să cooperăm. Cooperarea între Consiliu și Parlament va fi o parte esențială a procesului și la nivel orizontal și la nivel sectorial. Profit de ocazie pentru a vă aminti că, dincolo de acordul privind cadrul financiar multianual, avem foarte multe alte negocieri în legătură cu programe care transformă sprijinul european în acțiune pe teren și acolo este important să acționăm rapid. Trebuie să facem cât mai mult progres la nivel sectorial. Trebuie să folosim cât se poate de bine timpul pe care îl avem la dispoziție. Datorăm asta viitorilor beneficiari ai programelor, inclusiv studenților, întreprinderilor mici, autorităților locale și altor actori. Acum, mai mult ca niciodată, vor avea nevoie de sprijinul nostru pentru ca proiectele lor să demareze. Astfel, economiile noastre vor redemara, regiunile Uh, și orașele se vor redresa și împreună vom face în așa fel încât să răspundem acestor așteptări. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă ministră, și acum are cuvântul doamna președinte von der Leyen. Vă rog! Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Europa este un, o poveste de generații și fiecare generație de europeni are propria sa poveste. Generația fondatoare a Uniunii, Uniunii noastre vorbea despre construirea unui, unei păci durabile. Aceasta era uh, povestea pe care se bazau. Pentru generația de după a fost vorba de prosperitate, de libertate, de a alege unitatea pieței interne a monedei unice. După aceea, a trebuit întregită din nou familia noastră europeană, primindu-i pe frații și surorile noastre în centrul Uniunii. Toate aceste generații și toate aceste succese istorice s-au clădit pe aceste premize și au fost inspirate de generațiile de dinainte. Am avut întotdeauna de ales între alegerea căii cele mai ușoare sau să facem un efort și să mergem înainte împreună cu o viziune și o ambiție în aceeași direcție. În, în momentele decisive, întotdeauna am ales să înaintăm împreună. Și pentru Europa, măsurile cele mai curajoase vor fi întotdeauna cele mai sigure. Acest lucru ne-a permis să construim o uniune a păcii și prosperității fără precedent în lume. Stimați eurodeputați, astăzi ne confruntăm cu un moment de răscruce. Ceea ce a început cu un virus atât de mic încât era invizibil, a devenit o criză economică atât de majoră încât nu poate să fie ignorată. Modelul nostru unic, construit timp de 70 de ani, este chestionat într-un mod fără precedent în istoria Uniunii. sunt atacate bunurile noastre pe care le-am construit. Lucruri pe care le consideram dobândite sunt acum sub semnul întrebării. Există un teren care trebuie să devină din nou echitabil. Există patru libertăți care trebuie să își revină în drept. Această criză a avut efecte uh, secundare pentru toate statele membre și acestea nu pot să fie rezolvate de către vreun stat membru acționând singur. O companie dintr-un stat membru este un furnizor pentru o companie dintr-un alt stat. O economie uh, slabă într-un stat membru slăbește o economie puternică într-un stat învecinat. Este o problemă mult mai mare decât ne putem imagina. Este momentul, prin excelență, pentru Europa acum. Vedem consecințele economice în toate statele membre. Există divergențe și dif- disparități, uh, chestiuni complexe de suveranitate și de asumarea sarcinii trebuie să fie rezolvate. Și totuși ne confruntăm din nou cu aceeași alegere binară. Fie mergem înainte pe cont propriu și lăsăm în urmă oameni, țări și regiuni și acceptăm o uniune a celor care au și a altora care nu au, fie continuăm împreună și construim o cale puternică pentru noi și pentru generația următoare. Și pentru mine această alegere este foarte simplă. Eu vreau să facem un pas înainte împreună. Europa este în poziția unică de a putea să investească într-o redresare colectivă și într-un viitor comun. În Uniunea noastră, oamenii, companiile se bazează unii pe alții. În Uniunea noastră, coeziunea, convergența și investițiile sunt pentru binele tuturor. Și în Uniunea noastră știm că măsurile cele mai curajoase sunt cele mai bune pentru viitor și cele mai sigure. De aceeași, de, din acest motiv, Comisia propune un nou instrument de redresare, Next Generation EU, în valoare de 750.000 de miliarde de euro, care va fi pe deasupra uh, bugetului pe termen lung al Uniunii Europene de 1,1 mii de miliarde de euro. Acest, în total, 1,85 mii de miliarde de euro. It goes alongside the three... Pe lângă cele trei um, fonduri de 485 de milioane de euro convenite de Parlament și Consiliu și împreună ajung la totalul de 2,4 mii de miliarde de euro. Stimați eurodeputați, dați-mi voie să vă explic cum va funcționa Next Generation EU. Banii vor fi ridicați prin eh, ridicarea temporară a pragului de resurse proprii, pentru a permite Comisiei să-și folosească ratingul de credit puternic pentru a împrumuta bani pe piețele financiare. Este o necesitate urgentă și excepțională, pentru o criză urgentă și excepțională. Next Generation EU va investi în repararea țesutului social, va proteja piața unică, va uh, redresa bilanțurile din întreaga Europa și în același timp trebuie să înaintăm rapid spre un viitor ecologic digital și rezistent, pentru că acest viitor este cel al generației viitoare, al generației conectate global și care se simte responsabilă pentru planeta noastră, cu o viziune clară de a promova demnitatea umană și statul de drept, pentru ca guvernele să fie mai răspunzătoare pentru a salva uh, pământul și a lupta împotriva schimbărilor climatice sunt mânați de uh, credința că Uniunea noastră trebuie să fie o forță pentru bine. Lansăm această solidaritate pentru a depăși criza de astăzi și vreau să propun un nou pachet generațional pentru viitor. Da, într-adevăr, efectele crizei actuale înseamnă că trebuie să investim la o scară fără precedent în momentul de față, dar vom face acest lucru într-un fel în care generația următoare a Euro- Europei va beneficia de uh, rezultatele sale. Investiții care vor păstra rezultatele ultimelor 70 de ani, dar în plus se vor asigura că Uniunea Europeană va fi digitală, neutră din punct de vedere climatic, socială și un actor puternic la nivel global în viitor. Pentru a face acest lucru realitate, Next Generation EU va direcționa puterea sa financiară spre investiția în priorități europene comune. Stimați eurodeputați, întotdeauna vreau să mă asigur că Parlamentul European va avea un cuvânt de spus uh, în legătură cu viitorul Uniunii. Pentru a eu propun să investim aceste fonduri prin programe din bugetul european ține cont de această solicitare. Următorul pas va fi să reconstruim piața unică pentru a garanta regenerarea prosperii și prosperitatea. Statele membre trebuie să investească în tehnologii care să dea curs redresării prin industrii ecologice. Next, EU va consolida Pactul Ecologic European și Orizont Europa și va investi în infrastructuri cheie de la 5G până la renovarea imobiliară. Și trebuie să ne asigurăm că tranziția spre o economie neutră climatic nu lasă pe nimeni în urmă. Next Generation EU va multiplica finanțarea pentru fondul pentru o tranziție echitabilă și în același fel Niciun stat membru nu va trebui să aleagă între răspunsul la criză sau investiția în cetățeni. Next Generation EU, EU crește finanțarea pentru Erasmus și susținerea pentru ocuparea tinerilor, pentru a se asigura că tinerii vor obține aptitudinile și educația pentru a se adapta la această lume în schimbare. Next Generation EU va ajuta aceste companii sănătoase, care au, au luat decizii corecte și investiții corecte timp de decenii, dar care acum se regăsesc uh, amenințate. Le va da acces la uh, fonduri private și publice pentru capital nou. Va investi în industrii europene cheie și tehnologii pentru a face lanțul de furnizare mai rezistent pentru a se asigura că Europa rămâne în avangardă în ceea ce privește inteligența artificială, agricultura și ingineria. Și, în plus, sistemele de sănătate vor fi mai rezistente pentru crizele viitorului. Această investiție va fi un bun european comun. Va, da, va fi va arăta o dovadă tangibilă a valorii apartenenței Uniunii și ne va aparține tuturor. Comisia va, um, va uh, aduna 750 de miliarde de euro. Din aceștia, 500 de miliarde de euro vor fi granturi și 250 de miliarde în împrumuturi către statele membre. Doamnelor și domnilor, aș dori să spun foarte clar toate aceste granturi, toate aceste subvenții reprezintă o investiție comună în viitorul nostru comun uh, din, uh, nu avem nimic de a face cu datoriile din uh, trecut în statele membre. Astfel, fiecare uh, țară va primi, va primi banii în conformitate cu o cheie și uh, toți ace- acești bani sunt văzuți ca o uh, investiție în prioritățile europene, consolidarea pieței unice europene, digitaliza- digitalizarea, pactul verde, reziliența și chiar mai mult bugetul european întotdeauna, și subliniez, întotdeauna a consistat uh, din uh, uh, ajutoare. Nu e nimic nou. Avem ajutoare pentru investiții, pentru reforme. Avem ajutoare pentru o conjugare a stilurilor de trai în Europa. Și acest buget uh, e dovada clară a faptului că funcționează. Prin Uniunea Europeană, competitivitatea și prosperitatea și stilul de trai al uh, uh, Uniunii Europene se reflectă în fiecare stat membru. Aceste investiții din bugetul european reprezintă Um, uh, o investiție profitabilă pentru toată lumea. Și, la fel, Next Generation EU este uh, în binele nostru al tuturor. Investim în viitorul nostru european și uh, nu facem decât să ne asigurăm că vom primi la buget banii mai târziu. Apoi, Comisia mai târziu va avea o propunere pentru resurse proprii am putea, de exemplu, să ne bazăm pe uh, sistemul de comerț cu emisii sau pe o uh, taxă la frontieră pe uh, carbon astfel încât să ne asigurăm că nu avem produse care poluează. De asemenea, am putea avea o taxă digitală pentru ca cei care fac bani pe internet să-și aducă și ei contribuția la prosperitatea noastră comună. Și aici mă bazez dinainte pe sprijinul dumneavoastră necondiționat. Doamnelor și domnilor deputați, a sosit momentul să luăm decizia potrivită. Cei sau cele care astăzi critică aceste investiții curajoase, acestora le-aș spune că mâi, dacă nu acționăm, costul neacțiunii va fi mult prea mare. Miza o reprezintă să punem temelia viitorului nostru comun și, de asemenea, să ne asigurăm că depășim o criză uh, de proporții nemai văzute. Deci, haideți uh, să lăsăm deoparte toate uh, prejudecățile, haideți să regăsim puterea care decurge din această idee minunată a unei, idei, a unei Europe comune. Criza cu care ne confruntăm acum este enormă, dar la fel de enormă este oportunitatea pentru Europa și răspunderea noastră în această situație. Trebuie acum sau putem acum să punem bazele unei uniuni care este neutră din punct de vedere al crizei, care este robustă din punct de vedere economic și social și care este dezvoltată din punct de vedere digital. În urmă cu 70 de ani, părinții fondatori ai Europei au luat primele măsuri curajoase pentru a construi o Europa a libertății, a prosperității. Astăzi e momentul nostru e momentul să adăugăm capitolul pe care îl scrie generația noastră și să facem, să facem un pas curaj curajos într-o uniune a durabilității. Avem această datorie față de generațiile viitoare. Trăiască Europa! Long live Europe! Uh, uh, vive l'Europe! Eh, Maria, care Vă mulțumim, doamnă președinte. Prima Înainte de a da cuvântul președinților grupurilor politice, aș dori ca eurodeputații care au fost rugați să-și părăsească locul din motive de securitate să respecte aceste solicitări. Colegul uh, așezat la numărul 36 nu poate să rămână în hemiciclu. Vi s-a spus deja de două ori acest lucru. Vă rog, respectați indicațiile. Domnul președinte Manfred Weber are cuvântul acum. Domnule președinte, stimată doamnă președinte a Comisiei, dragi colegi, solidaritatea s-a întors, solidaritatea europeană s-a întors, spiritul lui Robert Schuman s-a întors. Au ars acum câteva săptămâni steaguri europene pe străzi în Italia. Milioane de oameni în Uniunea Europeană sunt încă preocupați sau chiar se tem când se gândesc la viitorul lor, la familiile lor, la locurile lor de muncă. Astăzi, Uniunea Europeană le răspunde, nu sunteți singuri. Împreună vom răspunde provocării și vom răspunde acestei provocări cu o solidaritate fundamentală. Vom deschide un nou capitol pentru Uniunea Europeană. Dragi colegi, unii spun că este un moment Hamilton această situație. Mie nu-mi place această formulare pentru că nu doresc ca Europa să se construiască pe datorii. Nu aceasta e viziunea mea în legătură cu Europa, dar având în vedere situația, criza economică, cea mai gravă criză de la al doilea război mondial încoace, nu avem altă alternativă decât să investim, să stimulăm economia. Principala întrebare este nu cât de mari vor fi investițiile, cât, câți bani putem cheltui. Prima întrebare este pe ce cheltuim? Și un principiu al nostru garantat de această propunere este că garantăm că nu injectăm bani noi pentru a rezolva probleme vechi. Injectăm fonduri noi pentru idei noi, pentru un viitor nou al acestui continent. Un alt element crucial pentru noi în procesul de pregătire au fost procedurile democratice și mulțumesc doamnei președinte pentru declarația foarte clară. Acum trebuie să clarificăm cu Consiliul faptul că principiul că nu se vor cheltui bani la nivel european fără aprobarea Parlamentului va fi garantat și de Consiliu. Avem acum o propunere și, dragi colegi, trebuie încă să convingem 27 de state membre. E nevoie de sprijinul parlamentelor lor. Și în tabăra mea, în PPE, avem un guvern, avem și două guverne socialiste, un guvern liberal chiar și chiar verzii fac parte din problemă de data aceasta pentru că în Austria sunt la guvernare. Deci iată, cu toții avem aceeași provocare, să-i convingem pe ceilalți să sprijine ideea generală și Aș avansa trei argumente. Întâi, firmele noastre sau firmele dumneavoastră nu pot să reușească fără o piață unică care reușește. Deci este interesul nostru tuturor ca Uniunea Europeană să reușească. Al doilea argument. Vedem o redistribuire a puterii economice globale și nu aș dori să existe unii care câștigă și alții care uh, pierd. Și un alt argument, am pierdut deja o generație și Europa nu poate să accepte să mai piardă încă o generație cu ocazia acestei crize. De aceea avem argumente bune pentru a-i convinge pe cei pe care trebuie să-i convingem. Pentru noi, solidaritatea merge mână în mână cu responsabilitatea. Sunt uh, două fețe la aceleași monede pentru noi în PPE și, acestea fiind spuse, aș dori să vă spun că atunci când, în, când uh, împrumutăm bani pe piețe, trebuie să mergem, să știm cum vom rambursa și să spunem că în următorul CFM vom avea, ne gândim la dezbaterile din martie și Consiliul a încercat deja să ajungă la o poziție comună, la o înțelegere comună în legătură cu acest cadru financiar multianual. Eu nu cred că va fi atât de ușor. De aceea, PP-ul spune clar. Haideți să spunem că avem nevoie de resurse proprii pentru a plăti, pentru a rambursa aceste credite și putem să taxăm, să impozităm uh, firmele mari din domeniul digital pentru a plăti aceste datorii. O altă parte a acestei, uh, acestui binom solidaritate-responsabilitate este perspectiva națională. Putem numi asta semestru, putem numi asta nevoia de reforme interne. Eu cred că e normal când ceri ajutor vecinului e normal să-ți faci treaba ca să fii și tu mai bine pregătit pentru a face față viitorului. Și într-o lume globalizată avem nevoie încă de reforme. Mai sunt și alte principii foarte importante. Statul de drept, pe care PP-ul îl sprijină și avem, cred, un uh, compromis bun acum. Și astăzi în, bineînțeles, vom avea discuții în legătură cu CFM-ul, în legătură cu agricultura și coeziunea. Deci, planul este un pas în direcția cea bună, este un moment important pentru viitorul Uniunii Europene și PP-ul va sprijini ideile Comisiei. Mulțumesc! Grazie. Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Garcia Perez. Doamna von der Leyen. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna von der Leyen, la o lună după ce Parlamentul European a votat o rezoluție, dumneavoastră ați venit în fața noastră și ne prezentați planul de redresare al Comisiei Europene. Este un plan ambițios, european, care este în linia revendicărilor noastre și vă mulțumesc că ați dat Parlamentului European rolul eh, corespunzător pe același uh, loc cu Consiliul în cadrul financiar și resursele proprii. În al doilea rând, pentru că acest plan include uh, datorie comunitară, emisia de obligațiuni din partea Comisiei Europene care să permită statelor membre să se financeze în mod echitabil. Este clar că ceva s-a schimbat. Câteva dintre propunerile pe care le-ați inclus și mm, pe care le-au susținut unele guverne ar fi fost de negândit acum câteva luni. Comisia și Parlamentul și multe din guvernele naționale înțeleg perfect că miza este uriașă. Este vorba de uh, credibilitatea proiectului european. Nu este vorba doar de solidaritate, ci de supraviețuirea monedei euro și a pieței unice și până la urmă de supraviețuirea proiectului european. Unii încă poate nu au înțeles că aici nu uh, suntem în Uniunea Europeană pentru a face o piață, ci pentru a construi o uniune politică. Cel puțin grupul meu acest lucru își dorește. Se comportă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, ca și cum nu ar fi avut loc marea criză, ca și cum nu ar fi murit mai mult de 160.000 de oameni în Europa, ca și, nu, ca și cum nu și-ar fi uh, Uh, pus în pericol locul de muncă a peste 60 de milioane de europeni, ca și cum nu am ști că această criză va provoca o mare recesiune și că uh, PIB-ul zonei euro va scădea cu aproape 8% în acest an. Dacă acest lucru nu îl înțelegem, nu știu uh, ce mai așteaptă pentru a înțelege. Este momentul de a pune cărțile pe masă. Trebuie, vrem să construim o uniune politică? pentru că aici vorbim despre mai mult decât de, de, decât de solidaritate. În această lume, din ce ce mai zbuciumată, merită să apărăm proiectul european. Criza COVID-19 nu este o criză sim- simetrică, ci cu efecte asimetrice. Dacă și Uniunea Europeană trebuie să corecteze aceste asimetrii nu se poate spune că lucrăm la un uh, proiect comun, însă unele state membre să își ajute întreprinderi, întreprinderile, în timp ce companiile din alte state membre uh, dau faliment din, din lipsă de resurse. Trebuie să ieșim din această criză împreună sau nu vom ieși deloc. Trebuie să susținem și calea înainte pe drumul european Problema nu este să investim mai mulți bani, problema este să înaintăm în Europa. Deci ar trebui adaptată, adoptată procedura în legătură cu uh, CFM uh, pentru a se vota prin uh, majoritate calificată și nu prin majoritate absolută, pentru că este injust ca 23 de state membre să devină ostatece ale patru care nu doresc să dea pasul înainte multilateralismul este periclitat și avem nevoie de o guvernanță globală. Trebuie să consolidăm și pilonul social, să-i protejăm pe cei care au nevoie de acest lucru și mă bucur că ați inclus garanția pentru copii. Trebuie să ne arătăm și solidaritatea cu viitoarele generații Uh, transformarea verde și digitală, pentru că nu putem să distrugem mediul, să eliminăm biodiversitatea și să, uh, în plus, să lăsăm generațiilor viitoare datorii enorme. De aceea salut propunerea dumneavoastră de a uh, schimba semestrul european. Nu punem, putem pune condiții pentru a reduce pensiile. Trebuie să introducem condiții pentru a sprijini solidaritatea. Asta uh, în timp ce susținem statul de drept. Stimați colegi, trebuie să ne asumăm răspunderea. Doamna von der Leyen, în Parlamentul European ați văzut că avem Uh, un proiect în care lucrăm întotdeauna spre binele cetățenilor. Acum trebuie să-i convingem pe colegii din Consiliu. Vă rog să fiți ambițioasă, noi vă vom susține. Vă vor mulțumi generațiile uh, următoare de europeni. Are cuvântul acum domnul președinte Cioloș, Dacian Cioloș. President, dear colleagues. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Această criză economică și de sănătate schimbă radical situația. Este o criză fără precedent în istoria Uniunii Europene. Amploarea acestei crize și provocările extraordinare uh, necesită un răspuns uh, rapid și hotărât. Nu avem o alternativă. Ori găsim soluția pentru a investi masiv în economiile noastre, ori acceptăm că vom fi loviți și mai puternic. Și aș dori să spun lucrurilor pe șleau. E un pachet pentru toate statele membre și toate statele membre au nevoie de acest uh, pachet, indiferent de uh, cât de grav au fost uh, afectate de către criza economică, pentru că piața internă e în joc. Dacă piața internă eșuează, atunci fiecare cetățean și fiecare afacere din Europeană vor suferi finanțării. Soluția uh, ca uh, Comisia să împrumute banii de pe piață propuse de doamna von der Leyen este excelentă. S-ar putea ca pozițiile noastre să fie diferite din punctul de vedere al detaliilor, dar salut această abordare, o soluție europeană pentru o problemă europeană vom uh, evita și o altă problemă cu care ne-am confruntat în ultima criză de a crea datorii mai multe pentru unele state membre în condițiile în care au uh, nevoie de bani uh, care să fie investiți imediat în economiile lor. Deciziile pe care le luăm acum vor șlefui calea Europei pentru următorii 20-30 de ani, pentru că acum investim masiv nu numai pentru a ne redresa, ci și pentru a relansa și a moderniza economiile noastre. Da, creăm datorii pentru generațiile viitoare și de aceea CFM-ul și pachetul de redresare ar trebui să se axeze pe viitor și să nu rămână cantonat uh, în ideile trecutului. În primul rând, trebuie să uh, restabilim perspectiva economică, trebuie să creăm și să păstrăm uh, locurile de muncă, trebuie să ne axăm pe investiții cu adevărată valoare adăugată europeană. Agenda ecologică și digitală ar trebui să fie temelia unei Uniuni Europene reziliente și puternice puternice. Apoi, solidaritatea este un cuvânt cheie uh, lupta împotriva inegalităților teritoriale între Europa va uh, fi uh, va, va, va genera dezbinare sau uniune pe viitor și de aceea trebuie să rămânem uniți. În al treilea rând, Uniunea Europeană nu este o mașină de tipărit bani. Este un proiect comun în care solidaritatea merge mână în mână cu valori și cu o viziune comună pentru viitorul nostru. Și de aceea, grupul Renew Europe va sprijini CFM-ul doar dacă statul de drept și respectarea valorilor europene vor, reprezi, vor reprezenta o condiție pentru a beneficia de fonduri. Nu vrem să-i pedepsim pe cetățeni, ci pe politicienii care nu respectă regulile. Apoi, bineînțeles că sunt foarte multe învățăminte pe care să le tragem de pe urma crizei. Motive pentru a îmbunătăți și a reforma zone în care Uniunea Europeană să intervină mai puternic. Și de aceea, conferința privind viitorul Europei, viitorul nostru comun, ar trebui să fie lansată. Calea uh, spre redresare va fi dificilă, va fi spinoasă, dar deciziile pe care le luăm acum va, vor afecta viitorul la milioane de persoane viitorul pieței interne și viitorul Uniunii noastre europene. Și de aceea, Uniunea Europeană trebuie să rămână unită și să lupte la unison. Mulțumesc! Grazie, președinte! Mulțumesc, domnule președinte Cioloș. Are cuvântul acum în numele grupului ID, domnul Moiten. Lenten. Domnule președinte, doamnă a Comisiei, uh, doamna Merkel a spus că nu vor exista uh, obligațiuni uh, corona. Și astăzi ne aflăm în fața acestui fond de redresare de 450 de milioane de euro. Ce, va, ce se va întâmpla? Cetățenii vor trebui să financeze aceste și fără niciun fel de temei juridic deci Uniunea Europeană va face datorii Uh, care e o situație care pare să nu mai uh, deranjeze pe nimeni. Și astăzi veniți dumneavoastră, doamnă președinte a Comisiei, și uh, spuneți că această nebunie nu este suficientă, ci vreți și mai mult, vreți 250 de milioane la dispoziție. Și spun asta pe șleau, e o nebunie totală. Cetățenii Uniunii Europene vor trebui să plătească. Și banii aceștia sunt banii contribuabililor și vă comportați ca și când ar fi banii dumneavoastră. Ce faceți dumneavoastră este lipsit total de responsabilitate. E un fel de economie de tip voodoo, uh, e vorba atât de bani cât și uh, e un harakiri politic majoritatea oamenilor nu înțeleg, bineînțeles, pentru că au alte probleme și s-au obișnuit uh, să uh, audă tot felul de cifre uh, nebune. Asta faceți dumneavoastră, inf- folosiți situația pentru a folosi toate, toți acești bani în numele solidarității. Uh, eu rog uh, guvernele Germaniei, Suediei, Austriei uh, și țărilor de jos să pună capăt acestei nebunii. Vă mulțumesc! Grazie, președinte! Mulțumesc! Are cuvântul doamna președintă Keller. Vă rog! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Criza este foarte gravă în Uniunea Europeană și trebuie să reacționăm la această criză și de aceea trăim un moment de responsabilitate. Trebuie să fim uniți și să vedem cum putem să ieșim împreună din această criză. În acest Parlament uh, a arătat calea cu o majoritate largă. Un fond de redresare, un uh, buget ambițios, un CFM ambițios și o economie verde, ecologică, deci uh, pentru a face față crizei ecologice și a biodiversității. Domnule Weber, dragă Manfred, cred că nu e frumos să te ascunzi pe după vers, pentru că și verzii din Austria ne sprijină poziția, poziția acestui parlament. Poate uh, prietenul tău bun de la Viena pune probleme, mm, dar mă bucur că cu to- că sunteți gata să-i convingem și împreună vom încerca să convingem guvernele, partidele din întreaga Uniune Europeană, pentru că asta trebuie să facem. Pentru că eu cred că propunerea Comisiei este un pas important înainte și ne bucurăm că uh, v-ați asigurat sau doriți să vă asigurați că niciun stat membru nu este, rămas, nu este lăsat în urmă. Poate suma globală nu este suficientă, nu va fi suficientă, dar cred că trebuie să continuăm să avem aceleași ambiții și pentru CFM, pentru că trebuie să dăm dovadă de atitudine vizionară. Ați spus că sunt condiții legate de acest fond și cred că nu trebuie să repetăm greșelile trecutului și să fortăm, forțăm țările să adopte politici de austeritate pentru că ele nu au funcționat și nu vor funcționa. Trebuie să ne asigurăm că banii vor fi bine investiți în proiecte care vor fi utile pe termen lung, vor crea locuri de muncă și ne vor ajuta să salvăm și planeta, unica noastră planetă. Și trebuie să ne asigurăm că și fondul de redresare și CFM-ul vor permite transformarea ecologică a economiei și vor promova egalitatea de gen, o problemă pe care am observat-o în această criză. Și trebuie să respectăm și regulile noastre comune, minime, cum ar fi democrația și statul de drept. Unele guverne cred că pot să se descurce singure, dar eu cred că ar trebui să se mai gândească, pentru că toate statele membre au beneficiat de pe urma pieței unice, de pe urma libertății de circulație și uneori și de pe urma unor reguli fiscale prea laxe. Dragi colegi, Europa trebuie să avanseze în mod curajos, așa cum a făcut tot pe vremea lui Schuman acum 70 de ani. Și acest Parlament eh, a arătat că este gata să joace rolul și sper că și statele membre vor face la fel. Mulțumesc! Keller. Mulțumesc, doamnă președinte Keller. Are cuvântul acum domnul Van der Overveld în numele grupului ECR. Yes. Ik ben zeer onder de indruk. Domnilor și domnilor, stimați colegi, sunt impresionat de felul în care cetățenii și companiile au reușit să facă față acestei crize extrem de grave și cred că și măsurile noastre trebuie să fie eficiente. Dacă vom permite împrumuturi și granturi, trebuie să avem condiții foarte clare pentru ca acești bani să ajungă acolo unde este cel mai mult nevoie de ei. Sunt uh, măsuri care ar putea fi luate care nu costă chiar atât de mult. Consolidarea pieței interne este o necesitate absolută pe timpul acestei crize și trebuie să ne asigurăm că se menține uh, contextul de funcționare a companiilor. Trebuie să avem și mecanisme de siguranță Trebuie să examinăm uh, cum se, va, se vor distribui acești bani, dar și cum vor fi distribuiți și cum vor fi uh, obținuți pentru ca oamenii care și-au făcut economii să nu trebuiască să susțină pentru aceste programe de finanțare. De asemenea, trebuie să ne uităm cum este implicată BCE. Unii poate au impresia că sunt sume fără sfârșit, însă nu este cazul. Și dacă nu suntem precauți, vor apărea în curând alte probleme. Trebuie să renunțăm și la una dintre problemele noastre uh, majore, și anume că marile companii Uh, digitale. Acestea trebuie să plătească mai mult, în mod eficient. Mă bucur că uh, Uniunea Europeană le are în vedere. Vă mulțumesc. Domnule Obrei, aveți cuvânt. Doamna Obrei. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă von der Leyen. De luni încoace v-am avertizat și v-am spus că această criză nu reprezintă o paranteză. Ea e rezultatul a unei politici uh, aeriene care a epuizat uh, uh, sistemele de sănătate și care a mm, distrus țesutul nostru social. Vorbiți tot timpul despre pact între generații și eu fac parte tocmai din această generație care a suferit ravagile politicilor liberale Uniunii Europene în ultimii ani, care nu au făcut făcut decât să distrugă planeta și au crescut inegalitățile. Deci planul dumneavoastră de redresare pe care ni-l prezentați astăzi ar fi trebuit uh, să pună capăt uh, uh, ideilor din trecut și mie mi se pare că se oprește la jumătatea drumului. Ne face să credem că rigoarea și austeritatea sunt de domeniul trecutului prin renunțarea la controlul bugetar, așa cum s-a întâmplat la începutul crizei, dar o reintroduceți pe portița din DOS prin semestrul european. Se condiționează ajutoarele acordate statelor uh, în speranța că vor ajunge la echilibrul bugetar. Sigur că uh, dreapta vă susține. Uh, ați, ce înțelegem? E vorba de și mai multă austeritate. Bineînțeles că mm, totul nu e negativ. Ne bucurăm de resursele proprii, pe cum taxa pe plastic și taxa pe carbon, care, pe lângă faptul că are obiective ecologice va uh, reduce povara pusă pe statele membre. Dar nu putem să refuzăm să îi uh, uh, facem pe um, care au mari averi să plătească. Și apoi mă gândesc, de exemplu, și la moluri care ar trebui să plătească taxe și impozite, pentru că profitul lor a crescut cu 35%. Apoi ne lansați o idee de solidaritate europeană propunând ca statele care au fost afectate de criză să beneficieze de sprijin. Dar sincer, nu se schimbă foarte mult uh, în ecuația globală, pentru că întotdeauna statele care uh, vor plăti costul cel mai scump și până la urmă uh, popoarele europene vor suferi. Apoi, relansarea, 750 de miliarde de euro, e bine, dar e o treime din ce a cerut Parlamentul European de la partidele de dreapta până la stânga, din care fac eu parte. Și apoi, în ce privește cele 500 de miliarde suplimentare prezentate ca fiind subvenții directe, e puțin probabil ca resursele proprii de care uh, nu ați vorbit, uh, e puțin probabil ca aceste resurse proprii să fie suficiente. Probabil că toți statele membre vor trebui să se îndatoreze pentru a plăti uh, uh această sumă. Și e ironia sorții. Numiți uh, acest fond un fond pentru noua generație, când de fapt uh, nu faceți decât să cereți acestei generații să plătească costurile acestei datorii care se adaugă. Deci planul dumneavoastră uh, dă uitării uh, instrumentul care ne-ar permite să evităm solicităm austeritatea, anularea datoriei făcute în timpul crizei și posibilitatea ca BEI să uh, acorde împrumute statelor uh, fără uh, ca ele să fie afectate de către speculațiile pieței. Haideți să eliberăm statele de povara datoriei și haideți să ne luăm timpul pentru a, a dezbate democratic și senin direcția pe care dorim să o dăm societății noastre. Pentru că e absurd să discutăm astăzi de modul cel mai rapid de a ajunge ajunge la echilibru bugetar. Trebuie să vedem uh, spre ce orizonturi dorim să ne îndreptăm. Iar pentru noi este limpede. Uh, niciun ban public nu ar trebui să ducă la uh, eliminarea de locuri de muncă, precum în Franța. Niciun cent nu ar trebui să fie cheltuit pentru a menține superfuzie un sistem care deja e cu un picior în grapă. Pactul ecologic va salva industriile trecutului. Haideți mai degrabă să acordăm subvenții publice de condiții sociale sociale, ecologice și de uh, împărțire a, uh, uh, a bogăților, reconversia ecologică. Grupul nostru GUE vă propune un alt făgaș pentru a ieși din criză. Avem nevoie de o transformare radicală a modelului nostru de a produce pentru a ieși din criză și pentru ca societatea noastră să fie mai rezilientă în fața șocurilor viitoare. Mulțumesc! Mulțumim! Are cuvântul acum Doamna Adinolfi, din partea neafiliaților. Domnule președinte, dragi colegi, unele elemente din uh, propunerea dumneavoastră pur și simplu ne fac să disperăm. Vorbiți uh, despre emisia de uh, obligațiuni de stat europeni pe termen lung. Uh, bine, pentru o tranziție verge digitală pe care noi o cerem de mult. Dar acum începe provocarea cea mai dificilă. Vom vedea cum vor merge lucrurile în Consiliu, unde unele state membre vor încerca să impună politice de austeritate. Haideți să nu numim aceste țări ca, ca fiind frugale, ci egoiste. Azi, președintele Conte, astăzi, uh, în Italia, uh, primul ministru Conte a anunțat un plan de relansare a investițiilor. Și pentru asta, mișcarea 5 stele așteaptă ajutor din partea Europei. Și sper că planul prezentat va fi util și pentru asta. De zeci de ani, Europa a refuzat să-și schimbe modul de a acționa. Și doar o catastrofă ca cea actuală a făcut să apară ceea ce contează cu adevărat, spiritul de solidaritate europeană. Scriem istorie? Poate da. Sperăm că va fi o schimbare adevărată pentru cetățenii acestei Europe bătrâne, dar rezistente. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Dinolfi! Îmi pare rău, spune domnul președinte, dar din păcate trebuie să respectăm regulile de distanțare socială. Acest criteriu este obligatoriu. Îmi pare foarte rău atunci când mm, mi se spune că trebuie să corectăm uh, anumite probleme. Avem săli echipate pentru ca toți deputații care doresc să urmărească plenara să o poată face. Bineînțeles, oratorii pot să fie prezenți aici, în hemiciclu. Domnul Mureșan. Aveți cuvântul. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte von der Leyen, bun venit la Parlamentul European și vă mulțumim pentru prezentare. Stimați colegi, astăzi este o zi importantă pentru că cetățenii Europei așteaptă susținerea și ajutorul din partea Uniunii și acum le spunem avem un pachet uh, de ajutor din partea Uniunii. Este un nou instrument și susținerea va fi concretă și va uh, duce la o diferență clară pentru oameni, regiuni și state. Astăzi e doar început, începutul. Trebuie să avem cel mai bun pachet de redresare și în acest sens Parlamentul European trebuie să fie pe deplin implicat. Colegii de aici din sală vin din toate regiunile Europei. Sunt în contact direct și permanent cu cetățenii și știu exact care sunt necesitățile pe teren, ce au nevoie spitalele, companiile și cetățenii. De aceea, Parlamentul European trebuie să, să fie implicat pe deplin în felul în care se cheltuie aceste fonduri și felul în care sunt replătite aceste fonduri. Pachetul de redresare trebuie să fie cel mai bun pe care îl putem evalua, îl putem crea împreună. Trebuie să ținem cont de viitorul cetățenilor și de aceea acest parlament care îi reprezintă pe cetățeni trebuie să fie implicat în toate aspectele. Stimați colegi, trebuie să vedem întreaga imagine. Doamna von der Leyen vorbea despre bugetul în totalitate. Avem acest pachet de redresare care susține cetățenii și economia pentru a ieși din criza corona. Însă să nu uităm de vechile priorități ale Uniunii bugetului, să nu uităm despre fermieri, studenți, de noile priorități, uh, pactul ecologic, securitatea cetățenilor, digitalizarea, să avem rezerve suficiente pentru a răspunde la crizele neprevăzute care vor apărea în următorii 5 ani. Suntem gata să lucrăm cu Comisia Europeană pe această bază și așteptăm cooperare din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Domnul Benifei, vă rog, un minut. Presidente, presidente Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă von der Leyen, astăzi lumea e cu ochii pe noi ca să vadă dacă Uniunea noastră bazată pe valori, cum ar fi statul de drept și un moment, model social unic în lume și rezultatul a zeci de ani de lupte sociale este capabilă sau nu să supraviețuiască acestei crize. Propunerea dumneavoastră este ambițioasă și pare să dea în sfârșit un răspuns adecvat nivelului provocării. 750 de miliarde, din care o mare parte pentru a uh, stimula redresarea pare să fie o soluție bazată pe solidaritatea comună, pe care noi am dorit-o încă de la început uh, în acest hemiciclu. Reiau ceea ce a spus domnul președinte Sassoli. Noi vom sprijini acest efort în momentul în care se va menține această ambiție. De aceea, acum, guvernele statelor membre trebuie să sprijine și ele acum noua generație și avem nevoie de rapiditate și de mecanisme simple pentru că europenii nu mai pot să aștepte. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul acum doamna Aie. Președinte. Domnule președinte, doamnă președinte, dragi colegi, această propunere reprezintă un pas uh, uh, înainte foarte important, dar o să uh, fiu uh, foarte directă ne punem întrebare, întrebarea unde, de unde vin banii uh, pentru a uh, finanța această redresare. El este la Google, la Facebook, la Amazon. Banii aceștia sunt la aceste multinaționale care practică optimizarea fiscală. Haideți să uh, le invităm să participe la această povară, la fel ca pentru marile industrii chineze și care, uh, cărora nu le pasă de normele noastre ecologice. Haideți să avem curajul de a folosi această armă pe care o reprezintă resursele proprii și asta acum, nu în 2024. După ce banii vor fi adunați, vom putea reînsufla proiectul european prin uh, mașini curate, locuințe izolate, apoi uh, readucerea locurilor de muncă care au fost delocalizate. Doamnă președinte, domnule uh, președinte, dragi colegi, acest uh, virus nu răspândește doar moartea, ci și disperarea. Haideți să nu cedăm în fața fatalității și să redăm Europei măreția pe care și-o doresc cetățenii noștri. Mulțumesc pentru propunere, dar vrem să mergeți mai departe. Mulțumesc, domnul Panțiu, un minut. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnă președinte von der Leyen. Iau act de faptul că astăzi ați venit să ne prezentați ceea ce săptămâna trecută a fost stabilit de Angela Merkel și de Emmanuel Macron, care arată că, de fapt, cuplul franco-german uh, comandă ce face Uniunea Europeană. Îmi pare rău că e așa. Noi, italianii, cu guvernul Conte, în aceste luni am văzut multă ambiție și puține fapte. Mulți dintre noi așteaptă Uh, măsuri ambițioase. De aceea, îmi pare rău pentru atitudinea mea, uh, care datorează multor factori, printre care, cum ar fi noi taxe, noi impozite, care vor fi plătite de firmele mici și de consumatori. Și astfel se va agrava criza pe care doriți um, o evitați. N-am auzit nimic, uh, nicio măsură pentru sectoarele care nu sunt considerate strategice, strategice, dar sunt esențiale pentru economia multor țări, cum ar fi turismul și ne preocupă calendarul. Vor fi capabili să se pună cu toții de acord, în primul rând cei din țările de jos. Efectele le vom simți doar la anul. Între timp, eh, economia europeană moare sau din cauza coronavirusului sau din cauza birocrației. Și nu dați vina pe noi, populiștii, dacă eh, cetățenii văd cu, nu văd cu bun Europa. Nu faceți decât să strângeți ceea ce ați semănat. Urmează acum domnul sau doamna Gautu, minut. Chairman and first... Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc Comisiei pentru această propunere, pentru că creează mm, condițiile pentru un plan de investiție de care are nevoie Uniunea Europeană și care trebuie să vină din partea Europei și nu din partea statelor membre. Pentru că dacă va veni din partea statelor membre, vom avea un dezechilibru din ce în ce mai mare. Vedem că jumătate din ajutoarele de stat vin din Germania acum, ceea ce arată dezechilibrul. De aceea avem nevoie de un program uh, european de investiții. Și, de asemenea, uh, sper că și uh, alte familii politice, inclusiv guvernul meu din cele de jos, văd că este nevoie de acest sistem, plan de investiții. Însă trebuie să fim siguri că aceste investiții merg uh, către uh, pactul ecologic, uh, european și către digitalizare. Și după aceea am o întrebare pentru Comisie. Vorbim despre 750 de miliarde, însă la ajutoare de state, acolo e mai mult de 2000 de milioane. Acolo susținerea este necondiționată. Faceți reguli și pentru condiționarea ajutorului de stat, uh, condiții și pentru investițiile naționale pentru a prospera și a ajunge la economiile pe, de care are nevoie Europa. Vă mulțumesc, doamna Șidlo, aveți cuvântul. Bună ziua, Domnule președinte, doamnă președinte, domnilor și domnilor, Europa are nevoie de solidaritate. Europenii au nevoie de speranță și am ascultat uh, cu mare atenție cele spuse de doamna von der Leyen și mă bucur de faptul că uh, ea ne-a propus o majorare a fondului. Bineînțeles, așteptăm detaliile, dar uh, ni s-a spus și că avem nevoie de mai multe resurse proprii. Cred că, într-adevăr, e momentul potrivit pentru a începe Uh, să combatem uh, ingineria fiscală și frauda fiscală. Doamnă președinte, ați mai spus și că trebuie să uh, uităm stereotipurilor, să dăm uitării stereotipurilor și eu cred și sper că Uniunea Europeană va respecta regulile tratatelor și va da cu adevărat dovadă de solidaritate. Va ține cont de situația diferită din toate statele membre și că va trata pe toată lumea pe picior de egalitate în funcție de nevoi. Europenii au nevoie de speranță și de lucruri de muncă muncă și noi asta trebuie să le dăm. Prego, Marton, un minut. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Este scandalos că, din nou, într-un moment critic, Uniunea Europeană um, ajunge la un acord în spatele ușilor închise. Toți cei care critică Uniunea Europeană din cauza lipsei de transparență au dreptate. Și dacă Uniunea Europeană doresc, dorește să pară democratică, trebuie să înceapă să acționeze astfel. Nu pot decât să sper că, spre o deosebire de ultimul acord Merkel-Macron din iunie 2018 în legătură cu Uniunea Fiscală, acest acord va fi abordat altfel. Pentru că cel din 2018 a dispărut, pur și simplu, n-am mai auzit nimic de el după uh, declarația inițială de anunț. Nu pot decât să sper că acest pachet se va transforma în realitate, dar am preocupări. Sunt preocupat că acest fond de 500 de miliarde uh, nu va transfera datorii de la statele membre la nivelul Uniunii Europene și nu va face decât să adauge uh, la nivelurile de datorii foarte ridicate unor state membre care vor aduce astfel austeritate în uh, anii următori și va distruge economiile acestor țări. Nu pot decât să sper că vor fi garanții în acest pachet de redresare că fondurile nu vor ajunge la firmele mari multinaționale, ci la IMM-uri care sunt coloana vertebrală a economiei europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum doamna Ester de Lange, două minute. Eh, eh. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă comisar. Vor vorbi voi începe în limba olandeză pentru că mi se pare o temă foarte importantă. Salut eh, propunerea Comisiei. La criza anterioară Europa a așteptat prea mult înainte de a reacționa așa, dar mă bucur că acum s-a reacționat repede. Oamenii discută despre diferența între granturi și împrumuturi, diferența între ele, însă trebuie să salutăm această, această inițiativă. Suntem cu toții împreună în această problemă și trebuie să contribuim cu toții. Acest lucru se poate face prin resursele proprii, o taxă digitală și prin sistemele tranzacționale a emisiilor. Însă, ă, cel mai important este ca banii să fie cheltuiți bine. Mă, pre- mă preocupă faptul că intrăm într-o datorie uh, inevitabilă, dar este neclar cum vom replăti acest, uh, acest uh, debit în viitor. Până la urmă, va trebui poate să folosim bugetul european pentru a plăti această datorie cu mai puțin uh, bani pentru politicile noastre. Deci aș dori să văd un angajament uh, din partea Consiliului că vom primi resurse proprii sau că vom uh, începe cu un plan de uh, rambursare în legătură cu acest plan. Uh, doamne Garcia Perez, aș spune un lucru. Tocmai am spus în limba olandeză, limba mea maternă, că trebuie că suntem cu toții împreună, că suntem în Mm, luptăm împreună. Dar dacă dumneavoastră spuneți că suntem 23 împotriva 4, nu vom reuși. Uh, veți împinge cele patru state în brațele extremei drepte dacă încercați să facem lucrurile fără unanimitate. Contați pe statele pro-europene, din care aparțin și eu, uh, pentru a găsi o soluție comună. Vă mulțumesc, domnul Gaier. Domnul Jens Gaier, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, doamnă președintă von der Leyen. Sunteți pe punctul să plecați, dar aș dori să vă mulțumesc în primul rând pentru prezență uh, atunci când Comisia Europeană prezintă un plan, este foarte important să o facă în Parlamentul European, care este Casa Democrației Europene. Vă mulțumesc. Aș dori să felicit de asemenea Comisia pentru propunerea pe care ne-a prezentat-o cred că, într-adevăr, ține cont de provocările cu care ne confruntăm. Sunt însă uh, dezamăgit de ce ne-a spus în legătură cu resursele proprii. Uh, am citit foarte multe propuneri bune pe care le cunoaștem, pe care le-am discutat, uh, dar care sunt cu semn de întrebare. Și dacă mă gândesc la situația de la Consiliu, Uh, și de culisele uh, care acolo se desfășoară, aș, dori, aș fi dorit să ne, spunem, uh, ne spuneți care sunt resursele proprii pe care le preferați și pe care vreți să le faceți, uh, să faceți propunere în atenția Parlamentului și a Consiliului și ar fi fost mai simplu așa pentru că am fi înțeles uh, unde vor fi uh, problemele. Apoi, o altă problemă pentru mine este unde merg banii, este foarte clar economia ecologică, digitalizarea, întărirea sistemelor sociale, nu cred că este suficient. Onorevole Garicano. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Garicano. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În aceste zile, în sfârșit, europenii au reușit să iasă din case. Am fost responsabili și situația sanitară se îmbunătățească, dar situația economică uh, este uh, groaznică. Cei care au un mic magazin sau uh, o firmă mică de transport nu știu dacă vor ajung până la sfârșitul lunii. De aceea, cetățenii se tem pentru viitorul lor ne bucurăm, uh, stimați membri ai comisiilor, că um, Comisia a auzit ceea ce a spus Parlamentul European acum două săptămâni. Uniunea Europeană va emite obligațiuni um, pentru un program ambițios de redresare economică, dar trebuie să fac apel la responsabilitate din partea dumneavoastră și din partea statelor membre. Acest plan este urgent pentru că dacă peste 200.000 de, firme riscă să dispară în țara mea se vor pierde locuri de muncă și se vor distruge vieți. Trebuie să acționăm cu toții acum, să facem în așa fel încât acest plan să devină realitate, pentru că europenii sunt cu ochii pe noi și nu trebuie să-i dezamăgim. Este momentul Uniunii Europene și viitorul său depinde de noi. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum domnul Juvan un minut. Mulțumesc! 540, 1800 mii de miliarde de euro care, pe care vor trebui să-i plătească următoarele uh, generații. Nu vrem ca criza sanitară să fie folosită pentru a avansa uh, agenda federalistă prin uh, taxe și impozite europene, pentru a se elimina regula unanimității. Ar fi nu va fi niciun fel de întoarcere la lumea de dinainte. Va trebui să ne pregătim de uh, viitorul în care generațiile se vor confrunta cu perspectiva uh, prăbușirii sistemului sanitar. Este vorba de calitate și nu de cantitate. Egalitate un, un, un, și nu liber schimb trebuie să se asigure piața internă. Pe scurt, lumea cu este o mm, lume cu care ar trebui să renunțe la ideea uh, creșterii infinite. Altfel ne confruntăm cu o prăbușire politică și socială fără precedent. Vă mulțumesc, domnul Carem. Doamnă președintă, solidaritatea europeană este indispensabilă în această criză Uh, punerea în comună a uh, ajutoarelor uh, și consultarea Parlamentului European sunt binevenite. Eu aș fi numit momentul istoric dacă însă ar fi fost mai ambițios, dacă am fi avut garanții că ne îndreptăm spre o metamorfozare a industriilor noastre înspre transformarea ecologică, fără riscul de a ne întoarce înainte. Mi-aș fi dorit să ne ducem spre viitor planul dumneavoastră este subdimensionat și cu multe condiții. Nu va rezolva problemele sociale care uh, îi împovărează pe cetățeni. Nu va fi suficient pentru a respecta acordul de la Paris și nu va combate a șasea extincție a speciilor. Vorbiți de pactul verde, dar uh, poate că e un păcat francez. Uh, pe mine mă sperie discursurile, eu îmi doresc fapte. Ați vorbit foarte multe despre climă. Ați spus că dacă nu acționăm acum, costul va fi foarte usturător. De ce să nu luăm acum măsuri? aerul este poluat, nu mai știm dacă apa este curată, uh, ne intoxică mâncarea, măștile desfigurează societatea. Care va fi viitorul? Care va fi locul uh, ființei umane în opțiunile noastre? Haideți să-i ascultăm pe cetățeni, pe ecologiști, pe cancerologi, uh, pe tineri și nu pe cei care promovează doar austeritate. A ajuns, criza este istorică și răspunsul nostru trebuie să fie la înălțimea așteptărilor. Onorevole Epping. Mulțumesc, urmează domnul Epping. Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea Comisiei Europene este uh, o lovitură de stat politică. Nu e vorba de coronavirus, e vorba de puterea în zona euro, de puterea Bruxelului iată, începe Europa transferurilor. O parte a Europei va finanța cealaltă parte a Europei. Doamna von der Leyen ne-a părăsit, dar pot, doresc să spun că nu și-a atins obiectivul, pentru că statele membre pot să-și exerseze dreptul de veto în legătură cu acest buget, în legătură cu noi taxe, noi impozite la nivel european. Am înțeles că Parlamentul este pentru și în legătură cu îndatorare uh, a Uniunii Europene care este împotriva tratatului. Uniunea Europeană merge pe calea greșită um, dar va avea loc un proces de ratificare în statele membre, a tuturor parlamentelor în statelor membre. Dezbaterea trebuie să fie purtată de cetățeni, cei care vor plăti din buzunarul lor. A spune uh, germanilor să introducă un recurs la Bundesverfassungsgericht. Grazie, președinte. Vă mulțumesc. Europa este definită de un, ca un proiect economic politic. Mulți cetățeni au amintiri neplăcute în legătură cu gestiunea ultimei gest, crize financiare. Au fost, ar trebui să plătească pentru excesele guvernelor lor și pentru incompetențele Uh, sectorului, sectorului financiar. Nu trebuie să se mai repete acest lucru. Trebuie să profităm de această oportunitate pentru Europa, pentru următoarea, ca următoarea generație să lucreze în mai apro- aproape de cetățeni pentru a uh, crea o rețea a regiunilor și rețelelor re, uh, metropolitane pentru a coopera mai bine cu cetățenii. Vrem, trebuie să alegem uh, Europa nu ca un uh, manager enorm, ci ca o cooperativă a cetățenilor cu egalitate de drepturi care să dea uh, cetățenilor drepturi pierdute. Trebuie să mergem înainte în această direcție. Vă mulțumesc, domnul González Pons. Avem de-a face cu un moment decisiv. Sau suntem ambițioși sau nu vom supraviețui. Acest plan, în valoare de 750 de miliarde de euro, prezentat de Comisie, este ambițios și de aceea reprezintă o speranță. Dar mai rămân multe de făcut. Mai întâi, Parlamentul trebuie să participe la conceperea planului de redresare. Um, Uniunea Europeană are nevoie nu doar de un plan marșal economic, ci și de unul democratic pentru a sprijini statul de drept um, la fel de puternic ca sprijinim moneda unică. Apoi, fondul trebuie împărțit în mod just și echitabil să ajungă la cetățeni pentru pentru ca miliardele pe care le anunțăm să aibă rezultate reale. Cetățenii nu ne mai cred când vorbim de miliarde, pentru că de prea multe ori aceste miliarde nu au însemnat nimic pentru ei. Apoi, este urgent ca acest fond să fie disponibil cât se poate de repede. Milioane și milioane de oameni în Europa nu mai pot să aștepte pentru că ruina economică ucide mai mult decât virusul. Apoi, acest plan nu trebuie să ducă la reducerea bugetului european. Nu avem nevoi diferite, avem, nevoi mai, avem mai multe nevoi. Apoi, fondul nu poate să fie utilizat pentru a ascunde rezultatele proaste ale unor guverne. Dacă nu, populismul um, va crește și va atrage și mai mult. Apoi, 27 state membre uh, participă la fond și 27 state membre vor obține um, rezultate. Banii nu vin din cer. Cetățenii vor trebui să bage mâna în buzunar. De aceea trebuie să ne gândim la cetățeni și nu la guverne. Este momentul ca statul social să-și arate mușchii. Apoi, cadrul financiar nu poate să um, compromite următorul cadru um, multianual. Până la sfârșitul anului va trebui să se adopte și acest plan multianual. Apoi, economia nu înseamnă numere, înseamnă încredere. E vorba de oameni aici. E vorba de viața tuturor cetățenilor, nu de viața politicienilor care îi conduc. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum domnul Fernandez, un minut. Estamos... Mulțumesc, domnule președinte. Suntem într-o zi istorică, pentru că poate să fie începutul unei schimbări irrevocabile în procesul de construcție a Uniunii. O schimbare asemănătoare cu ceea ce a însemnat uh, introducerea monedei euro, emiterea comună de datorie presupune o schimbare fundamentală în gândirea economică și socială a Uniunii noastre. Un pas către care lu, lu, lu, că, pentru care lucrăm de, de decenii. Iar acum Comisia ne îndreaptă în această direcție. Cred că această propunere, această revizuire, acest fond de redresare este o propunere rezonabilă, solidă, care trebuie să fie analizată, pentru că, bineînțeles, nu am avut timp să intrăm în detaliu. Însă aș dori să solicit în acest moment Consiliului și membrilor Parlamentului un ultim efort suplimentar pentru a face acest pas istoric pentru binele tuturor europenilor. Vă mulțumesc! Urmează colegul Asmani, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte în mijlocul, întoiul acestei crize de sănătate, fără uh, nemai văzută, nimeni nu e uh, ocrotit. Oamenii îi, văd pe cei dragi murind, îmbolnăvindu-se în jurul lor, companiile dau faliment. E momentul să ne întrebăm ce e important cu adevărat și care ar trebui să fie prioritățile noastre. La fel, cum ar trebui să revaluăm bugetul european. Știm că există criza, dar că mai există și alte provocări pe care trebuie să le abordăm. Oamenii se uită la noi și așteaptă un răspuns unificat. Uh, de asemenea, ne trag la răspundere și ne cer să nu trecem povara pe umerii generațiilor viitoare. În acest sens, trebuie să prioritizăm uh, ce e important. Trebuie să ne întrebăm cum ne uh, putem axa Uh, și cum putem să reformăm economiile noastre pentru a ieși din această uh, criză mai puternice, dar împreună. La fel cum cetățenii uh, au încercat să se adapteze în timpul crizei și noi trebuie să ne adaptăm pentru a construi o nouă reziliență. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor este colegul Haider, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte! Milioane de oameni își pierd în uh, Europa locurile de muncă, nu știu uh, cum o să-și hrănească familia luna viitoare, oamenii se tem uh, pentru existența lor, Parlamentul European discută Uh, în plenara Parlamentului European, plenară care costă imens uh, și care nu uh, discută despre buget. Nu e vorba despre buget, este vorba de un cec în alb pe care președinta Comisiei Europene o îl semnează aici, pompos, în Casa Democrației. Se aruncă pe geam milioane, miliarde de euro în toiul cele mai grave crize din Europeană. În primul rând, datoriile ar trebui trebui să treacă dinspre nord înspre, ă, ă, să fie plătite de statele din nord. Și după aceea, eurocrații ar trebui să se asigure că ă, banii de la bugetele naționale ajung la Bruxelles. Nu combateți criza, ci o folosiți pentru a vă impune obiectivele de la Bruxelles ale unui superstat. Mulțumesc! Colegul Urtasun, un minut. Sí, gracias. Este es un pachet... Mulțumesc! Acest pachet este foarte important. Este un pas înainte foarte important în integrarea zonei euro spunem cetățenilor că împreună facem față crizei cu care ne confruntăm. Bineînțeles, am dorit mai mult, am dorit un pachet și mai ambițios, cu un uh, impact macroambițios mai mare. Acesta este minimul necesar pentru a salva zona euro și piața interni, internă. Și am un mesaj pentru Consiliu. Viitorul a mii de cetățeni europeni nu poate să uh, fie um, prizonierul unor guverne, a patru guverne în momentul de față Apoi, în legătură cu solidaritatea, care este foarte importantă asta, aș spune câteva lucruri importante. Da, tranziției digitale, da, tranziției ecologice, să nu uităm componenta socială um, a societăților noastre. Apoi, trebuie să democratizăm sistemul uh, reformelor. Recomandările tehnocratice nu pot să ajungă în statele membre fără control parlamentar. Și apoi, nu trebuie să revenim cu reforme antisociale de solidaritate, care a făcut atât de mult rău. Trebuie să facem din acest instrument instrument, unul util pentru viitorul cetățenilor. Mulțumesc! Mulțumesc, urmează domnul Finanța, Fidanța un minut. Mulțumesc. După șapte săptămâni, după luni, am primit în sfârșit o propunere, dar nu tot ce strălucește uh, este aur. Sunt elemente critice. Întâi, uh, contribuțiile, 500 de miliarde uh, sunt un semnal, dar nu vor fi suficiente. Apoi, perioada pentru aprobarea acestor fonduri. E nevoie de aceste fonduri în următoarele luni, pentru 2021. Aceste fonduri pentru șapte ani de zile nu um, va servi crizei. Apoi, destinația. De ce nu faceți decât să um, adăugați resurse la priorități care deseori sunt ideologice, ca și cum virusul nu ar fi existat? Apoi, condiționalitatea. Pentru a utiliza aceste resurse, trebuie să facă reforme în statele membre membre și nu dictate de la Bruxelles. Apoi, noi taxe europene. Trebuie să ne gândim cum putem să recupera resurse de la subiecte externi, dar să nu uităm că doar și o centimă impozite în plus poate să facă rău IMM-urilor noastre. Și, domnule președinte, doamnă președinte, vom fi foarte atenți la toate aceste detalii. Mulțumesc! Regner. Următoarea vorbitoare, doamna Regner. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia ne-a făcut uh, această propunere și ne arată că există o soluție. Mai mult curaj, mai multă solidaritate, mai multă Europa. Nici o țară nu este o insulă și aș dori să spun uh, acestor uh, patru state egoiste, dintre care face parte și țara mea, Austria. Puneți capăt uh, acestor, acestui egoism național. Europa trebuie să fie construită împreună sau dacă nu, eșuează. Amintiți-vă care, ați fost, care au fost promisiunile pe care le-ați făcut în timpul președinției austriece. Europa care ocrotește, care îi ocrotește pe, pe tineri, pe femei, femeile care au fost foarte afectate de această criză, pe cei bolnavi. Și de aceea, haideți să ne amintim uh, promisiunile pe care uh, le-am uh, făcut uh, cu ocazia campaniei electorale pentru alegerile europene Europene. Haideți să îi protejăm pe toți acești cetățeni. Uh, jumătate din uh, fondurile pe care uh, le-am pus la dispoziție trebuie să ajungă la femei pentru ca jumătate din populație care este extrem de afectată de această criză să o scoată la capăt. Mulțumesc! Colegul Aneman, are, colega Aneman, sunt în încheiere. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Ați văzut uh, în plen, plenară că un uh, ministru din Bruxelles conducea pe uh, Rue de la Loi, dar politicienii de la putere fac abuz de criza corona. Aceste vise federaliste, centraliste, sunt scoase din nou punerea în comună a datoriei, Uh, taxele comunitare. Uh, peste noapte, acestea au fost introduse pe ușa din dos. Doamna von der Leyen a spus că corona este momentul Europei. Poate pentru ea sau poate pentru elită, dar pentru europeni este un moment foarte întunecat. Este un atac brutal asupra populației și asta regret uh, nespus. Vă mulțumesc. În numele Comisiei are cuvântul. Thank you very much, uh, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați, uh, dragi colegi uh, de la Comisia Europeană. Aș dori, în primul rând, să vă mulțumesc pentru sprijinul copleșitor pe care l-am Uh, constatat în intervențiile dumneavoastră pentru propunerea făcută de comisie astăzi și aș dori să vă mulțumesc pentru inspirația pe care de mai multe ori uh, ne-ați furnizat-o uh, din dezbateri, din rezoluțiile dumneavoastră și din felul în care am, am încercat să vedem cum putem reacționa la apelul dumneavoastră pentru mai multă solidaritate, pentru a folosi această criză ca oportunitate pentru a moderniza economia europeană. Și pentru a consolida poziția Europei ca actor uh, global și ca jucător mondial. Am făcut această propunere nemai văzută. E fără precedent. Doream, de fapt, să adaptăm uh, cadrul financiar multianual, deci propunerile pentru CFM, la nevoile actuale. Uh, pentru că ne-am dat seama că criza economică este atât de gravă și atât de profundă încât va fi nevoie de un nou instrument pe care îl numim Next Generation EU. E vorba de 1,1 trilioane de euro, deci CFM plus încă 750 de miliarde de euro pentru uh, acest instrument de noua generație care va fi acordat, așa cum ne a sugerat în rezoluția dumneavoastră, prin granturi uh, și uh, credite. M-am bucurat de intervențiile liderilor uh, de grupuri ai PP-ului, socialiștilor și Renew. M-am bucurat că au sprijinit această abordare. Succesul propunerii se va vedea în rezultate. Dacă investim fondurile în direcția cea bună, și asta ne dorim să facem, ne dăm seama că dacă vrem să modernizăm economia europeană, va trebui să uh, investim în tehnologiile ecologice, durabile, trebuie să investim în revoluția digitală și trebuie să tragem învățămintele pentru a îmbunătăți reziliența economiei europene. Pentru că ne-am dat seama cât de greu e să uh, depinzi de lanțuri valorice mondiale sau de un uh, furnizor unic pentru echipamente sau materiale de sănătate. Am văzut asta în ultimile luni deci, am făcut această propunere nu doar pentru a ne permite să ieșim din criză, ci și pentru a moderniza Uniunea Europeană, pentru a ține cont de aspectele sociale atât de importante și pentru a ne asigura că Europa e cu adevărat pregătită pentru era uh, de după COVID. Au fost puse foarte multe întrebări, unele au fost adresate destul de gălăgios uh, legate de datorie și de uh, sistemul de resurse proprii. Domnul Moiten, doamna Obri, domnul Van Obrehelt au pus aceste întrebări. Și aici aș dori să vă spun că ne-am făcut temele, am studiat uh, situația cu mare atenție și am propus uh, opțiuni diferite pentru uh, resursele proprii. Bineînțeles că va trebui să le discutăm cu dumneavoastră și cu statele membre. Dorim să folosim veniturile din sistemul ETS la care sperăm că vor participa sectoarele aviației și maritim pentru a finanța în parte uh, cadrul financiar multianual pe viitor. De asemenea, ne-am gândit la o, taxă pentru piața unică, mai ales pentru companiile care beneficiază de faptul că uh, piața unică este atât de mare și funcționează atât de bine. Vom urmări de aproape felul în care alte țări și alte alți actori mondiali respectă acordul de la Paris și dacă cu adevărat își reduc amprenta um, ecologică prin felul în care produc uh, produse. Și dacă așa e, vom introduce o taxă pe carbon care va fi o, un venit la bugetul european. Și apoi ne-am gândit și la o taxă pe tranzacțiile digitale. Uh, Bineînțeles însă că ne dorim să avem un acord mondial, dacă se poate, în cadrul uh, OECD sau G20. Dacă nu va funcționa însă, suntem uh, dispuși să impunem singuri această taxă. Doamna Zidlo și domnul Asmani au punctat importanța uh, mm, practicilor uh, comerciale abuzive și a fraudei fiscale. Sigur că dorim să ne axăm și pe acest uh, aspect. Uh, bineînțeles că pentru noi executarea bugetului european în mod cinstit este una dintre prioritățile noastre. Sincer, n-am prea înțeles ce spunea domnul Gheongheoshi, care ne critica pentru lipsa de transparență. La ora 12 am adoptat la Colegiul Comisarilor această propunere foarte uh, importantă și la ora 1 Colegiul Comisarilor a fost în sala de plen. Parlamentul European a fost uh, prima instanță în care ne-a prezentat propunerea, la care președinta noastră, în care președinta a intrat în mari uh, în, în, în detalii în legătură cu felul în care dorim să procedăm. Noi respectăm uh, răspunderea democratică a Parlamentului European și vom uh, menține această tradiție și pe viitor. Vom discuta cu dumneavoastră toate propunerile legislative care, într-adevăr, sunt complexe și avem nevoie de cooperare foarte strânsă uh, și consultare strânsă cu dumneavoastră. Au fost mai multe întrebări legate de ajutoarele de stat Vicepreședinta doamna Vestager este cunoscută pentru fermitatea cu care evaluează fiecare cerere pentru uh, subvenții, pentru ajutoare de stat. Trebuie să ne dă, să, să fim de acord că aceste luni au fost cu adevărat excepționale. A trebuit să luptăm pentru viețile cetățenilor și apoi uh, pentru locurile lor de muncă. Uh, și uh, asta am făcut cu ajutorul dumneavoastră chiar de la începutul anului. Doamna președintă, cu permisiunea dumneavoastră, voi conchide și aș dori să vă lansez un apel, o cerere ne aflăm într-adevăr într-un moment de răscruce în istoria Europei. Cu toții trebuie să dăm dovadă de lider și politic, fără echivoc. Ne, ne bucurăm de sprijinul manifestat de către Parlamentul European așa cum spunea domnul González Pons. Dar avem nevoie și de ajutorul dumneavoastră pentru a-i convinge pe compatrioții dumneavoastră acasă și deci lansez acest apel și uh, reprezentantei Consiliului și statelor membre, pentru că avem nevoie de o decizie rapidă, pozitivă, și, bineînțeles, că va trebui să cooperăm foarte strâns cu toate parlamentele naționale, bineînțeles, pentru că, până la urmă, uh, când vorbim de marja de manevră, de plafoane și de resurse proprii, avem nevoie de o ratificare uh, uh, de către parlamentele naționale. Și deci avem nevoie de un leadership politic, politic adevărat care să ajute Europa să depășească criza și să se pregătească pentru faza următoare. O ultimă propoziție e un apel pentru noi toți. Haideți împreună să depunem acest efort pentru Uniunea Europeană, pentru generațiile viitoare. Și haideți să facem efortul pentru a arăta cetățenilor că știm să depășim, putem depăși această criză și putem uh, uh, pregăti Europa pentru secolul 21. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. În încheie încheierea dezbaterii ale cuvântul reprezentanta Consiliului. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați deputați, mai întâi doresc să vă mulțumesc pentru această dezbatere. Voi transmite punctul dumneavoastră de vedere colegilor mei, președintelui Consiliului European și echipei sale. Așa cum am spus la început, Consiliul a început deja munca pregătitoare pe baza propunerilor Comisiei pentru a crea condițiile necesare pentru a se ajunge la un acord cât se poate de repede. Așa cum am spus deja ieri la videoconferința ministrilor afacerilor europene, aceștia au uh, uh, discutat principiile și modul în care acestea trebuie abordate în uh, conceperea instrumentelor care vor relansa economia europeană coeziunea, convergența, solidaritatea, flexibilitatea și o atitudine inclusivă, precum și revenirea la o piață unică funcțională, uh, rezistența și autonomia strategică a Uniunii Europene în fața provocărilor viitorului fondurile trebuie să fie disponibile imediat și în cantitate suficientă. În ceea ce privește impactul uh, negativ imediat al crizei, este important pentru um, credibilitatea Uniunii Europene ca acest lucru să se întâmple. Discuțiile vor uh, continua la toate nivelurile Consiliului în următoarele săptămâni. Și uh, Sperăm că vom ajunge la un acord uh, în legătură cu viitorul buget european la timp și acesta va fi discutat de viitorul Consiliu European. Consiliul are nevoie de um, îndrumarea Consiliului European înainte de a-și defini poziția. Uh, știm că adoptarea uh, la timp a CFM-ului este esențială pentru cetățeni uh, și pentru regiunile Uniunii Europene. Președinția va continua uh, să asculte poziția Parlamentului uh, și uh, va încuraja cooperarea între instituțiile noastre pentru ca viitorul CFM să fie ambițios și vizionar și uh, ca să putem răspunde provocările actuale și cele din viitor. Mulțumesc! Mulțumim, am încheiat dezbaterea. Procesul verbal va fi prezentat uh, spre aprobare la în plenarea viitoare. Întrerupem activitățile noastre. Vă mulțumesc o după amiază plăcută.